aș prezenta raportul. Da, mulțumesc. Da. În primul rând, ca și antevorbitorii mei, ca și doamna Gebhardt, aș dori să uh, mulțumesc tuturor pentru colaborare, pentru că s-a reușit să se discute împreună până acum cele două dosare, cele două rapoarte. Cred că e foarte important dacă ne uităm la cele două texte să fie coerente și e foarte bine așa. Nu trebuie să uităm ce facem aici. Iar uh, colega Calas are dreptate, avem de-a face cu o piață în creștere, cu o piață în dezvoltare și nu trebuie să um, o blocăm inutil, nu trebuie să uh, o împovă, împovărăm cu reguli excesive. Două cifre îmi trec acum prin cap. Doar 12% dintre uh, vânzători sau din, numai 12% dintre cei care vând în Uniunea Europeană vând transfrontalier și numai 15% dintre, 15% dintre consumatorii europeni cumpără produse din altă țară în Uniunea Europeană. Și care trebuie să fie misiunea noastră? Misiunea noastră trebuie să fie să avem reguli mai clare, mai simple și ușor de înțeles de către toți. Uh, ce înseamnă asta? Înseamnă că atât consumatorul cât și uh, vânzătorul, fie că e mare sau mic, să aibă încredere, să aibă încredere să acționeze online, să cumpere online, să vândă online, fără să-și pună în permanență întrebarea oare ce drepturi am eu ca consumator și ce drepturi are un consumator din Portugalia când cumpără un produs din Germania. Trebuie să creăm această încredere și dacă vom reuși, atunci se va um, elibera un potențial enorm al acestei piețe și cred că de aceea e important ca cele două texte să uh, meargă în paralel și să nu uh, fie uh, să meargă în direcții opuse. Și mă bucur foarte mult că la reuniunile pe care le-am avut împreună am reușit să definim sfera de aplicare, cred că am făcut o treabă foarte bună. Și uh, propunerea mea de directivă, care nu e a mea, dar eu am lucrat la ea, se referă și la plăți și încet, încet am reușit să adaptăm prevederile ca drepturile consumatorilor să nu fie reduse în niciun fel. Deci când vorbim despre drepturile consumatorilor, trebuie să ne asigurăm că se protejează drepturile consumatorului global și nu câte un drept specific. Trebuie să avem prevederi globale și astfel, până la urmă, vom ajunge ca aceleași reguli să fie valabile în cele 28 de state membre. Dacă nu o facem și dacă fiecare stat membru își păstrează uh, legislația existentă până acum, nu vom exista ca în cele 28 de state membre, și să știți că intenționat spun 28 în continuare, uh, Uh, nu vom avea uh, suficientă încredere, pe încrederea de care vorbeam mai devreme. Și aceasta este premisa, este premisa pe care eu am uh, trecut-o în documentul meu de lucru. Deocamdată e doar un document de lucru pentru că am încercat să respectăm și calendarul între cele două comisii ca să facem în același timp aceleași lucruri peste tot. Conținutul digital și bunurile concrete, cronologic, vor fi um, abordate în paralel. Și mă bucur că Comisia încearcă să creeze această încredere uh, în piață, care să ducă la reguli armonizate în ceea ce privește, de exemplu, um, sarcina probei și termenele uh, pentru probe. Există șase Uh, prevederi diferite în Europa, e ca și cum ar exista șase tipuri de drepturi ale consumatorilor. Și asta nu se poate pentru ca piața internă să funcționeze bine. Ce trebuie să avem? Noi trebuie să găsim 28 de reguli similare care să facă ca până la urmă, la sfârșitul procesului, consumatorul să aibă mai multe drepturi, nu mai puține. E posibil să fie nevoie să reducem unele drepturi și pe altele să le sporim. E treaba noastră să găsim compromisuri și cele 28 de state membre trebuie să aibă un set de reguli comun până la urmă, dar acestea nu trebuie să fie valibile, valabile doar în domeniul bunurilor digitale, nu doar în domeniul bunurilor concrete, ci trebuie să se meargă atât de departe încât până la urmă să nu mai fie nicio diferență între produsele cumpărate online și cele cumpărate offline. Dacă mă duc într-un magazin tradițional și îmi cumpăr un telefon mobil sau o pereche de blugi, trebuie să fie valabile aceleași reguli și sigur că așteptăm și procesul REFIT. Uh, comisia ne va prezenta rezultatele la sfârșitul lunii iulie, deci peste două săptămâni. Trebuie să avem datele pe baza cărora să lucrăm și astfel să vedem ce consecințe sunt pentru domeniul offline Cred că ar fi foarte bine dacă consumatorul ar putea decide cum să facă cumpărăturile. Și poate decide să cumpere într-un fel sau altul, în funcție de uh, ce îi convine, nu în funcție de ce are de pierdut. Ar fi foarte bine ca în acest context um, să avem definiții similare pentru online și offline. În ceea ce privește gradul de armonizare, cred că am menționat deja acest subiect. Eu sunt, desigur, pentru un grad de armonizare uh, cât mai mare și sigur că trebuie definite premisele juridice, dar dacă nu reușim să obținem acest grad de armonizare sau dacă nu îl uh, urmărim, atunci tot ce facem aici nu mai are niciun sens. Deci e foarte important să găsim soluții inteligente, să ne gândim la soluții inteligente care să simplifice lucrurile și e foarte important, după cum a spus și doamna Calas și după cum a spus și Vicky, acesta este un domeniu în care lucrează foarte multe întreprinderi mici și foarte mici, vor mai lucra și în viitor altele, un domeniu cu un potențial de creștere enorm. Și noi riscăm să distrugem aceste mici întreprinderi dacă facem reguli prea complicate, atât de complicate că nu le înțeleg nici întreprinderile mici și nici consumatorii. N-are niciun sens. Poate că e perspectiva PPE-ului, care e opusă perspectivei SND, dar mie mi se pare foarte important să um, privim lucrurile și din perspectiva IMM-urilor, pentru că dacă întreb, o întreprindere nu are ce să vândă, atunci consumatorul nu are ce să cumpere. Deci eu cred că trebuie să păstrăm, uh, să avem în vedere întreprinderile, nu doar consumatorii. În ceea ce privește termenele, Comisia propune uh, termenul uh, de uh, garantare de 2 ani, general termenul de garanție de 2 ani, apoi asta înseamnă că se poate prelungi de la 6 luni la 2 ani. Unii ne vor spune că e dificil, dar dacă facem un mic efort, reușim să mărim foarte mult protecția consumatorului, însă riscăm um, ca uh, concurența să uh, fie puțin redusă, să aibă puțin de suferit. Cam cu asta trebuie să jonglăm. Mie mi se pare foarte bine că am căzut de acord asupra domeniului de aplicare, asupra sferei de aplicare. E foarte important să avem o abordare comună pe care să o urmărim în ceea ce privește căile de atac, măsurile reparatorii, până la urmă și acestea trebuie să fie unitare și trebuie ca mm, consumatorul să beneficieze de reguli clare. Și mm, această clauză de mm, presupunere de care se vorbea, dacă e, considerăm că un bun e digital sau e concret, dacă eu cumpăr un produs care inițial este concret, dar care are un software pe el sau pe care poți încărca un soft nou, atunci e posibil ca domeniul de aplicare să se schimbe. Dar trebuie să fim atenți la ce se întâmplă dacă un produs este defect și um, dacă produsul este digital, la fel, trebuie să vedem ce se întâmplă. Eu am ținut cont de toate acestea când am discutat despre domeniul de aplicare și vreau ca toate aceste prevederi să fie future-proof, să fie adaptate la evoluțiile viitoare. E important să avem uh, reguli simple. Am încercat să discut despre um, lucrurile simple. Uh, cred că Amazon și alți uh, Alibaba din lumea întreagă se vor gândi la ce încercăm noi să facem aici. E important însă să nu ne gândim doar la acești giganți, ci și la actorii mici care astăzi încă nici nu există. Trebuie să ne gândim la acest domeniu care va evolua foarte mult și trebuie să ne gândim că consumatorul nu stă să citească termenii și condițiile de câte o cumpără ceva. Trebuie să știe una și bună, garanția e de 2 ani peste tot și gata. Cam acestea sunt premisele, printre toate aceste stânci trebuie să navigăm noi, printre toate aceste primejdii. Uh, Important este să păstrăm echilibrul și încă o dată mulțumesc foarte mult colegilor Fost și Gebhard, dar și tuturor celorlalți raportori din, din umbră care s-au implicat foarte mult în dezbatere și sper să avem o colaborare bună și pe viitor. Yes, because... Bun, nu știu cum o să ne descurcăm, pentru că ne-am rămas abia 10 minute. Doar 10 minute, repede. Lucy Anderson mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc foarte mult domnului Arimo, mai ales pentru documentul său de lucru, lucru și pentru munca depusă pe uh, aceste două subiecte. Vreau să vă spun că mă bucur de faptul că reușim să ajungem la un acord în ceea ce privește sfera de acoperire a acestor două texte legislative, care va fi să coincidă cât mai mult cu putința Și vreau să spun, domnule Arimon, că uh, nu e, cazul, uh, nu e ca și cum uh, socialiștii și democrații ar avea un punct de vedere foarte diferit de PPE. E vorba de legislație care trebuie să fie în favoarea comerțului și în favoarea inovării. Și sunt de acord cu dumneavoastră. Și e vorba de asemenea și de protecția drepturilor consumatorilor și trebuie să ne asigurăm că avem aici o abordare coerentă. Așa că îmi place foarte mult aliniatul din documentul dumneavoastră referitor la armonizare și anume faptul că trebuie să avem intenții clare, să avem un nivel un prag maxim și un prag minim de armonizare. Și eu sunt uh, din partea SND și sunt convinsă că vom găsi o cale pentru a avea un text legislativ de suficient de creativ pentru a putea acoperi toate aceste subiecte. Trebuie să fim foarte prudenți în ceea ce vrește sfera de acoperire și detaliile acestui regulament. Și, indiferent ce s-a întâmplat pe viitor cu Regatul Unit, pot să vă spun că uh, există aici, uh, în, legi- în legislația consumatorilor la noi, există deja câteva precedente foarte utile care ar putea să fie utilizate, să ne ajute pentru a construi aceste texte legislative. Și am făcut ceva cercetare în domeniu, în afara acestei comisii, cu alte în alte ocazii, pentru alte scopuri și chiar și din punct de vedere statistic vă pot ajuta. Uh, e clar că trebuie să așteptăm și să obținem cât mai repede cu putință rezultatele refit. Comisia, vă rog, nu întârziați prea mult pe acest subiect. Așa că vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă și vom urmări îndeaproape evoluția și vom face tot ceea ce ne stăm putință pentru a ajunge la un rezultat de succes. Mulțumesc, Annelies Van Boyset. Mulțumesc, Vicky. Și eu, la rândul meu, vreau să-i mulțumesc lui Pascal pentru documentul de lucru. Eu am, sunt de părere că regăsim în text uh, elementele esențiale care au făcut obiectul unor discuții și prin documentul de lucru acum e mult mai simplu să trecem în revistă lucrurile punct cu punct. Mie mi se pare a fi cea mai bună metodă de lucru și sunt de acord cu tine. La final vom avea nevoie de un pachet coerent, complet, um, care să ne permită să oferim uh, consumatorului protecție și astfel vom uh, reuși să ne uh, îndeplinim scopul contat, scontat. Acum mă uit la notițe. În ceea ce privește sfera de aplicare, după cum s-a spus, este foarte important să avem o abordare foarte clară care să țină seama și de internetul lucrurilor, obiectelor. Sunt de acord cu ideea de a avea reguli identice pentru comerțul offline și online. Apoi, E clar că trebuie să menținem toate opțiunile deschise și să vedem cum am putea ține seama de elementele evocate. Uh, e nevoie de claritate, claritate pentru consumator. Noi asta trebuie să avem în vedere. Iar în ceea ce privește armonizarea, sunt uh, convins că este foarte important să evităm supra-reglementarea acel gold plating sunt de acord cu ideea că întreprinderile, în abordarea lor comercială, trebuie să poată să ofere în continuare garanții comerciale. Garanții, spre exemplu, mai importante în anumite cazuri. Și uh, trebuie să facem o distinție între noile produse și produsele second-hand. Nu cred că ar fi logic să avem același tip de garanții pentru aceste două categorii de produse. Apoi, în ceea ce privește sarcina probei și modificarea acestei, aș prefera acolo un termen mai degrabă de un an, nu de doi. Și obligația pentru un comerciant de a rambursa un produs, eu cred că, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt uh, diferențe mari între, pe de o parte, Amazon și Ikea și, pe de altă parte, o, un, un un magazin mic pentru care, evident, o astfel de prevedere ar însemna aproape faliment. Deci dacă el trebuie să mă ramburseze tot ceea ce am cumpărat la un moment dat, asta pune probleme, nu? Din punctul meu de vedere, ar fi ciudat să avem de ales aici. consumatorul ar trebui să aibă posibilitatea de a alege. Fie produsul este înlocuit, fie este uh, reparat. Uh, să, să, să poată alege între aceste două posibilități. Mulțumesc, doamna Calas. Mai întâi aș dori să mulțumesc raportorului și um, cred că această colaborare a noastră este una foarte bună. Suntem de acord cu abordarea referitoare la produsele cumpărate offline. Nu ar trebui să existe o diferență aici, asta nu se justifică. Însă va trebui să vedem dacă ar fi bine să avem reguli diferite, pentru că, bun, având în vedere uh, natura specifică a bunurilor, tangibile sau uh, digitale, dacă eventual comisia vine cu uh, explicații și cu argumente aici, vom vedea cum vom include asta în sfera de acoperire. Apoi, la armonizare. Am câteva îngrijorări uh, în ceea ce privește ideea aceasta de armonizare, așa cum a spus și, a spus și socialiștii și democrații. Am avut foarte multe încercări din partea Comisiei de a obține doar un singur set de reguli pe uh, legea contractuală și există un oarecare nivel de armonizare, deși avem 28 de reguli diferite. Deci ar trebui să lucrăm pe o bază de armonizare mai aprofundată. Apoi, în ceea ce privește bunurile digitale, am făcut deja câteva comentarii în propunerea precedentă. Așa că n-am să mai intru acum în detalii. Apoi, conformitatea și termenul în care uh, consumatorul poate să returneze produsul respectiv. Acum, întrebarea este să vedem. Cum a ajuns Comisia la concluzia că e vorba de 30 de zile? E o practică curentă în statele membre sau cum? Apoi, evident, căile de atac de asemenea, așa cum s-a spus mai devreme, trebuie să înțelegem exact cum anume se comportă consumatorii și dacă pot mai întâi să obțină înlocuirea produsului respectiv. Și am înțeles că, bun, pentru notificarea lipsei de conformitate s-a prevăzut aici din partea Comisiei 2 ani, în așa fel încât întreprinderile sau com- com- magazinele să facă față acestei probleme. Dar asta, asta s-ar putea să aibă de-a face și cu felul în care aparatul sau produsul respectiv a fost utilizat. Și dacă după 2 ani de zile nu se poate dovedi că produsul avea un defect în momentul în care a fost cumpărat, deci 2 ani înainte, atunci uh, ce se întâmplă cu această garanție? Dar poate Comisia s-a gândit la niște bunuri mai anume, mai aparte când a prevăzut acest lucru. Apoi, evident, mai avem nevoie de evaluare suplimentară pentru a vedea care este marja de manevră pentru garanțiile comerciale pe care o putem avea? Pentru că există și factorul acela de marketing. Uh, e clar că ai nevoie de o garanție, Și încă un aspect în ceea ce privește aceste garanții, la articolele 5 și 6. Comisia permite statelor membre să vină cu reguli suplimentare dacă e necesar. Mă întreb, de ce avem noi nevoie de această prevedere aici? Denis. Și apoi, din partea FDD, și apoi Maria. Bun, câte un minut fiecare, foarte pe scurt. Da, acest schimb de opinie a fost foarte util și vreau să-i mulțumesc lui Pascal pentru munca depusă. Și cred că elementul cheie aici este următorul. Ce putem face pentru a permite diversitatea, care este o caracteristică a pieței europene și care garantează uh, protecție consumatorului și diversitatea să fie accesibilă pentru fiecare consumator. Da, asta e întrebarea cheie și eu cred că asta se poate face cu ceva diferit față de ceea ce am făcut în trecut, pentru că în trecut ce am observat exista o, așa, o reticență uh, destul de mare și din partea consumatorilor, uh, în ciuda protecției pe care am oferit-o. Și dacă nu reușim acest exercițiu, cred eu că toate eforturile noastre vor fi la final inutile. E clar că eu schimb de opinii foarte constructiv și vom fi gata să continuăm și pe viitor, în mod tot atât de constructiv. Mulțumesc! Thank you, Eva. Mulțumim, uh, Eva. Mulțumesc, doamna președinte. Felicitări lui Pascal. Un document de lucru foarte bun. Cred că ați transmis un mesaj foarte clar, acela de a găsi echilibrul corect între nivelul de protecție a consumatorului și favorizarea uh, societăților în activitatea lor. Um, cred că trebuie să așteptăm într-adevăr rezultatele refitului. Uh, e foarte important, mai ales în ceea ce privește abordarea de reglementare comună care trebuie să meargă până la cel mai înalt nivel posibil de armonizare. Avem nevoie de asemenea de reguli uh, clare privind conformitatea și căile de atac pentru consumatori. Uh, la conformitate, înțeleg din uh, document că ați urmat propunerea Comisiei, urmarea achiului general, și uh, modificarea ierarhiilor, ierarhiei căilor de atac poate duce la anumite modificări în anumite state membre. Ideea este ca consumatorii să primească bunul, bunurile pe care le, uh, le doresc și uh, care să funcționeze așa cum este de așteptat. Nu, ideea nu este să se ajungă imediat la rezilierea contractelor, regulile privind termenele acordate și sarcina probei, articolele 13 și 14, ar trebui uh, din regândite cumva, după părerea noastră. Este esențial să avem un echilibru corect între încurajarea acestui tip de afaceri și protecția consumatorilor. Trebuie să vedem cum uh, rezolvăm și problema uh, căilor de atac individuale și a celor colective. Mulțumesc! Doamna Grapini. Aveam de gând să iau cuvântul. Uh, da, trebuie să spun că un pic m-a derutat Pascal. Eu am foarte mare încredere în uh, raportori. Uh, atunci când a afirmat că poate reducem drepturile consumatorilor. Și eu, sincer, susțin că a fost imemistă inovarea, creativitatea, micro-întreprinderile, dar simplificarea nu trebuie să aduncă nici într-un caz o atingere drepturilor consumatorilor. Și nu pot să fiu de acord nici cu ce a spus colega că putem să returnăm bunul înapoi în funcție de mărimea întreprinderii. Uh, dreptul consumatorului este același, indiferent dacă cumpără de la o companie mare, de la o micro-întreprindere sau de la o întreprindere mică. Noi aici suntem Comisia INCO și uh, indiferent de ce grup politic, uh, din ce grup politic facem parte, eu cred că trebuie să facem o, o reglementare și o, o armonizare pentru toate cele 28 de state, încât cumpărătorul, indiferent din ce țară cumpără, de la ce companie mare mare sau mică, să aibă aceleași drepturi. Și cred că în sensul ăsta ar trebui, poate n-am înțeles eu bine ce a spus Pascal, dar un pic m-a derutat când a spus că uh, putem să, pe undeva să și reducem drepturile consumatorului. Și uh, mai vreau să, să spun următorul lucru, că eu nu cred că vreun consumator are așa o plăcere să returneze uh, bunul pentru că vrea să șicaneze un întreprinzător. Eu cred că îl returnează atunci când chiar are o problemă și cred că garanția este extrem de importantă. Mulțumesc mult! Andreas. Andreas? Uh, thank you very much. Now, one point for me. Vă mulțumesc. Sigur, drepturile consumatorului sunt foarte importante, dreptul lui de a alege este foarte important și uh, um, invasarea sarcinii probe de asemenea. Acum, o să dau cuvântul Comisiei și cât vorbește Comisia, poate domnul Schwab sau doamna Gerhard doresc să preia uh, președinția cât mă duc eu să-i primesc pe ministrii slovaci. Trebuie să mă duc să întâlnesc pe ministrii slovaci. Nicola, bine ai venit. Hai la prezidiu. Comisia are 5 minute la dispoziție pentru că au venit uh, miniștrii din Slovacia, deci uh, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Uh, avem foarte multe puncte în uh, comun în ceea ce privește acest document, uh, propunerea Comisiei. Am ascultat foarte multe puncte de vedere interesante la întâlnirea cu raportorii din umbră uh, și vrem să, abor- să aplicăm abordarea ce ține de uh, localizarea defectelor, uh, pentru că ce e important nu e atâta care, adică Uh, nu, important este să avem o linie de demarcație foarte clară în ceea ce privește uh, dovedirea defectului. Și am să vă dau un mic exemplu. Din câte am înțeles de la domnul Arimon, uh, și dânsul a menționat uh, acest lucru în intervenția sa. Dacă, urm, dacă urmăm abordarea cu locația defectului, localizarea defectului, atunci consumatorul la început trebuie să identifice unde este defectul. E adevărat că dacă pretinde anumite despăgubiri de la vânzător și vânzătorul spune defectul e în altă parte, atunci uh, Ehm, situația aceasta trebuie evitată. De la început, consumatorul trebuie să identifice, local, să localizeze defectul. Regula generală poate fi că poate fi defectul de o parte sau de alta a liniei de demarcație de care vorbeam. Ca regulă pentru conținutul digital, am putea să pornim de aici și apoi dacă se constată că defectul e în altă parte, vânzătorul să dovedească că defectul este, de exemplu, o problemă mecanică. Și în acest fel ar fi mai clar și mai simplu să își exercite drepturile consumatorii. Trebuie să ținem cont că multe produse de uz caznic vor uh, include din ce în ce mai mult conținut digital în următorii ani. Um, și de aceea trebuie să ne gândim în ce măsură uh, atingem o armonizare uh, cât mai aproape de cea de plină. Deja în propunerea Comisiei avem un nivel foarte ridicat de protecție a consumatorului uh, dar există și o incertitudine în anumite state membre. Unele nu au reguli foarte clare privind conținutul digital. Doar două state membre au adoptat reguli specifice, iar pentru celelalte se aplică uh, reglementările dreptului contractual, care nu se potrivesc întotdeauna. Ne aflăm acum într-o situație în care avem o foaie albă în fața noastră și vrem să redactăm reguli mai ridicate de protecția consumatorului. Trebuie să ținem cont și de ce spunea doamna Paunova. Va trebui până la urmă să ajungem la un consens și aici în Parlament și la Consiliu. Și avem experiența directivei privind drepturile consumatorului, unde nu a fost posibil consensul. Trebuie să evităm această experiență și să venim cu un pachet care să permită nu doar consensul în Parlament, ci și acordul Consiliului. În același uh, spirit, uh, aceste propuneri țin de strategia privind piața unică digitală. De aceea este nevoie de un nivel ridicat de protecția consumatorului pentru că avem nevoie de încrederea consumatorilor, dar în același timp trebuie să încurajăm inovația, și utilizarea factorului de creștere a comerțului uh, electronic în beneficiul economiei globale. Și aici uh, mai mulți uh, distinși membri, printre care doamna Calas, uh, domnul Avimon, au spus că trebuie să încurajăm IMM-urile și startup-urile. Și dacă ne propunem să adunăm la oaltă toate dispozițiile privind protecția consumatorului din toate statele membre, nu o să ajungem nicăieri. Ne dorim un nivel ridicat de protecție, dar, cum spunea domnul Arlemont, trebuie să fie aceleași reguli peste tot, în toate cele 28 de state membre, pentru că dacă nu ajungem la un set comun de reguli, tot vor fi create costuri, costuri pentru uh, firme, dar nu va crește încrederea consumatorilor, pentru că nu vom fi atins acel set unic de reguli aplicabile, deci nu ne vom fi atins obiectivul. Deci pledăm pentru armonizare totală, pentru un set unic de reguli în 28 de state membre, fiindcă numai așa ne atingem obiectivul, dar în același timp, acesta trebuie să reprezinte un nivel foarte înalt de protecție pentru consumator. Apoi, în ceea ce privește regulamentul general privind protecția datelor, trebuie să vă spun că acesta trebuie să se aplice, să rămână aplicabil. Trebuie să spunem asta foarte clar, chiar în propunere dacă este nevoie. Mulțumesc Comisiei. Am să cer, domnule raportor, să încheie. Minister. Foarte pe scurt, pentru că știu că miniștrii așteaptă la ușă, vreau să mulțumesc tuturor pentru propunerile și ideile foarte interesante și sper să putem colabora pe viitor foarte constructiv ca și până acum. Mulțumesc tuturor și vacanța plăcută! Grazie. Allora facciamo entrare. Um, ladies and gentlemen, can we take... Doamnelor și domnilor, haideți să luăm uh, loc. Peter, this is... Ladies and gentlemen, please could you find a seat Vă rog să vă găsiți locul cât mai curând posibil și dacă nu rămâneți la această întâlnire, vă rog să... Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Acum ne vom delecta cu prezența uh, ministrului economiei și viceprim-ministrului domnul uh, viceprim-ministru Pellegrini, domnul uh, ministru al economiei Ziga, vicepremierul din Slovacia este de asemenea însărcinat cu investițiile și uh, inovația în societate, deci are legătură cu piața internă Deci vom discuta despre aceste lucruri împreună cu cei doi. O să vă spun Peter, pentru că așa vă cheamă pe amândoi. Încă nu am avut uh, onoarea să prezidez o întâlnire la care să participe doi miniștri. Fiecare dintre ei va face câte o declarație în deschidere și apoi vom trece la întrebări și răspunsuri. Cred că avem suficient timp până la 12 și jumătate. Știu că veți pune întrebări foarte detaliate Vă voi ruga, deci, dragi colegi, să fiți conciși. Și acum îi dau cuvântul domnului viceprim-ministru Pellegrini. Mulțumesc și pentru noi este prima dată, doamna președinte, distinși membri ai Comisiei INCO, Doamnelor și domnilor, sunt foarte onorat să mă adresez dumneavoastră ca vicepremier al Slovaciei, țara care are uh, onoarea acum să dețină președinția Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele șase luni. Astăzi uh, trăim vremuri în schimbare atât uh, în lumea fizică cât și în cea virtuală. Această schimbare modifică felul în care trăim și muncim, dar de asemenea pune presiune pe noi, politicienii, să recâștigăm uh, încrederea cetățenilor în democrație, în competența instituțiilor publice și în uh, viitorul proiectului european. Este o modificare care promite inovații tehnologice de vârf, um, o modificare a participării civice în procesul de luare a deciziilor și în deciziile uh, economice pe scară uh, largă care ne afectează pe toți. Pe lângă crizele care provin din uh, fluxul de refugiați și atacuri teroriste, va trebui să rezolvăm și problema de, care decurge din referendumul britanic. Preluând acum președinția, trebuie să vedem oportunități acolo unde, unde alții văd doar riscuri. Avem nevoie de uh, o Europa mai puternică, mai bună, mai unită, inclusiv pentru a uh, trece cu succes în era digitală. Uh, e nevoie să avem rezultate și să avem o agendă de lucru pozitivă pentru cetățeni și pentru uh, societățile comerciale. Trebuie să Subliniez că ceea ce vom face sau nu vom face în, în contextul agendei uh, uh, pieței unice digitale va avea un impact pentru mulți ani de acum încolo. Uh, prioritățile președinției slovace um, acoperă patru căi principale. Una dintre ele a fost deja menționată, piața digitală unică. Uh, celelalte trei sunt um, o Europa puternică din punct de vedere economic, o politică sustenabilă privind migrația și azilul și o Europa angajată la nivel global. Aici trebuie să subliniem și rolul crucial pe care Parlamentele Naționale și Parlamentul European uh, le joacă în ziua de astăzi pentru a face ca cetățenii din cele 28 de țări membre să se simtă reprezentați și uh, ca vocea lor să fie auzită. Vom colabora de aproape în următoarele luni. Deja am avut uh, onoarea să întâlnesc câțiva membri ai Parlamentului European uh, înainte de a prelua președinția și sunt convins că vom putea să lucrăm împreună pentru modernizarea pieței unice digitale în beneficiul întregii Europe. Cred că Comisia, Consiliul și dumneavoastră distinși membrii ai Parlamentului European, putem să cădem de acord asupra ceea ce ne propunem să obținem uh, și să facilităm o cooperare mai uh, eficientă între instituțiile europene. Câteva remarci în legătură cu uh, prioritățile specifice ale președinției slovace. Președinția este angajată uh, să atingă obiectivele pieței unice digitale și să orienteze statele membre pentru a merge în aceeași direcție. Credem că această piață unică digitală este o axiomă pentru um, Uniunea Europeană pentru uh, câțiva ani uh, de acum încolo, alături de încurajarea economiei uh, globale și a sectoarelor tradiționale ale economiei. Trebuie să evităm stagnarea și ca lideri ai Europei trebuie să acceptăm și să sprijinim uh, inovațiile în domeniul digital pentru a proteja mai bine drepturile omului și pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și, a creș- și uh, creșterea economică. Procesul de reglementare trebuie să fie adaptat, să fie mai puțin, uh, um, um, să consume mai puțin timp și să fie mai neutru din punct de vedere tehnologic. Ne propunem să ne propunem obiective ambițioase privind piața unică digitală, fără să uh, sacrificăm uh, plus valoarea care provine de aici. Trebuie să atingem un cadru de reglementar care să atragă uh, investitorii și inovatorii din toată lumea. De asemenea, trebuie să nu uităm cât este de important să distribuim ideile pieței unice digitale în rândul publicului larg cetățenii și societățile europene trebuie să vadă beneficiile tangibile și în acest context, uh, propunerile recente referitoare la comerțul electronic, uh, uh, geoblocarea, protecția consumatorilor, um, livrarea pachetelor, propunerile privind conținutul digital, portabilitatea transfrontalieră și așa mai departe, propunerile privind telecomunicațiile, societatea informațională, guvernarea electronică, uh, uh, securitatea cibernetică și așa mai departe, reprezintă um, inițiative de bază. Cât privește geoblocarea, geoblocking, um, aceste practici uh, împiedică consumatorii să um, practice comerțul electronic transfrontalier și de aceea este o practică pe care noi nu o încurajăm. Totuși se pare că uh, această practică este una comună în piața uh, europeană. 68% din furnizorii de conținut digital uh, blochează conținutul pentru alte state membre și um, eliminarea acestui obstacol trebuie să fie o prioritate a președinției slovace. Uh, propunerea pe care o avem uh, este menită să ne asigure că consumatorii care cumpără produse și servicii din alt stat european, care cumpără online sau în persoană aceste produse nu sunt uh, victimele discriminării din niciun punct de vedere. Pentru a evita introducerea de sarcini disproporționate pentru companii, regulamentul nu impune o obligație uh, de livrare în Uniunea Europeană și scutește IMM-urile care, uh, conform uh, pragurilor naționale de TVA, sunt de asemenea acceptate de anumite uh, dispoziții. Președinția slovacă va face tot ce poate pentru a ajunge măcar la o abordare generală în privința acestei propuneri. Acum, cooperarea în domeniul protecției consumatorului. În prezent, această cooperare nu este suficient de eficientă și este împiedicată de diverse obstacole. Trebuie să avem un sistem mai eficient de uh, protecția consumatorului în toate statele membre, care să contribuie la consolidarea încrederii consumatorului uh, și la reducerea uh, costurilor ce rezultă din concurența neloială. Acest lucru trebuie să fie valabil atât pentru tranzacțiile online cât și pentru cele online. Propunerea, își pro, propunerea vine să dea mai multă putere autorităților naționale de punere în aplicare atunci când pun în aplicare măsuri de protecție a consumatorilor transfrontaliere. Salutăm faptul că, în caz de încălcare, Comisia poate să coordoneze acțiuni comune cu autoritățile naționale pentru a stopa aceste practici. Președinția slovacă este angajată să avanseze cu negocierile pe această propunere și vom uh, face tot ce putem pentru a ajunge la abordarea generală pe durata președinției noastre, ceea ce va permite prietenilor din Malta să ajungă la un uh, deal cu Parlamentul. Acum, contractele privind conținutul digital. Contractele pentru furnizarea de conținut digital și vânzările online de bunuri tangibile sunt elemente importante ale strategiei privind piața unică digitală. În 2015, mai puțin de 16% dintre cumpărătorii europeni online uh, comandau servicii online sau bunuri din alte țări europene. În general, comerțul transfrontalier încă operează sub potențial din cauza unor uh, bariere precum uh, diferențele legislative ale dreptului comercial și diferențele de legislație privind protecția consumatorului. Nu există reguli care să spună ce se întâmplă atunci când uh, un cumpărător cumpără, de exemplu, un program de calculator online și acesta nu funcționează conform așteptărilor. Trebuie să încurajăm comerțul transfrontalier electronic prin crearea unui mediu modern și prietenos atât pentru societăți cât și pentru consumatori. Președinția slovacă intenționează să continue negocierile pe baza propunerii recente comune uh, olandezo-slovace. Vrem să atingem uh, o abordare generală parțială în Consiliu pe marginea propunerii depuse de comisie în decembrie și pentru a doua directivă, pentru contractele care se referă la vânzarea la distanță de bunuri, președinția slovacă va iniția o examinare aprofundată a propunerii. Odată ce rezultatele refitului sunt gata, sperăm în septembrie. Order to support the growth of the cross-border e-commerce even more, it is crucial to increase în ceea ce privește livrarea uh, pachetelor, pentru a uh, încuraja această industrie este crucial să creștem transparența stabilirii prețurilor în cazul livrării transfrontaliere pentru a scădea prețul livrărilor, în special pentru pachetele mici și pentru a asigura interoperabilitatea între operatori. Trebuie să eliminăm impactul uh, negativ uh, și uh, să ne gândim că acest sector poate să fie un, o sursă importantă de locuri de muncă. Trebuie să clarificăm sfera de aplicare a regulamentului um, și uh, ne uh, propunem să ajungem în discuții la o abordare generală. Dorim să facem progrese în ceea ce privește portabilitatea paneuropeană a conținuturilor online, pentru ca piața unică a conținuturilor digitale și a serviciilor să poată să prospere. Este necesar să se clarifice regulile privind mm, furnizorii de conținuturi online protejate de copyright și să se creeze încredere juridică pentru utilizarea transfrontalieră a conținuturilor digitale. Trebuie ca măsurile să fie adaptate la noile tehnologii și la mediul online al Uniunii Europene. În ceea ce privește regulamentul actual privind portabilitatea, un proiect care se află acum în discuție, președinția slovacă salută acordul obținut în Consiliu în mai 2016. Credem că în Consiliu s-a găsit un echilibru adecvat între necesitatea de a permite portabilitatea transfrontalieră a conținuturilor online uh, și a serviciilor și protecția necesară a deținătorilor drepturilor de a fi remunerați adecvat. Așteptăm acum lansarea trilogurilor cu Parlamentul European în octombrie pentru a încheia un acord timpuriu în primă lectură pentru acest dosar uh, pentru cetățenii europeni. În ceea ce privește celelalte dosare importante, președinția slovacă se va strădui să ajungă la un acord politic foarte larg în ceea ce privește armonizarea spectrului în gama de 700 de MHz, care va mm, elibera un potențial enorm pentru utilizarea broadbandului mobil de mare viteză wireless în Uniunea Europeană. Eliminarea taxelor de roaming este un adevărat simbol de agendă pozitivă, deci va fi esențial pentru noi să avem rezultate concrete în acest domeniu. Dorim de asemenea, o abordare generală de uh, rapiditate în trilogurile cu Parlamentul European. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, susținem planul de acțiune de e-government și comunicarea recentă privind securitatea cibernetică. Președinția slovacă va pregăti condițiile adecvate pentru a discuta uh, și alte inițiative, cum ar fi uh, circulația liberă a datelor și aș vrea să subliniez faptul că pentru președinția noastră strategia pieței unice digitale este o șansă enormă de a câștiga a doua rundă de um, um, luptă pentru leadership pe platformele online. Acesta joacă un rol esențial pentru creștere și inovare au revoluționat accesul la informare și au conectat vânzătorii și cumpărătorii într-un mod mai bun și mai eficient. Trebuie să ne asigurăm că platformele online UE vor deveni mai competitive pe viitor, mai ales în transport, uh, energie și sănătate. Salutăm poziția Comisiei Europene care a subliniat o abordare țintită, bazată pe principii, pentru a soluționa problemele respondenților. De asemenea, sunt de acord cu faptul că guvernanța și um, Rapiditatea creării pieței unice digitale este o responsabilitate partajată de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie, după cum se stipulează în rezoluția Parlamentului European privind piața unică digitală din ianuarie 2016. Stimați deputați, președinția noastră vă stă la dispoziție pentru a colabora pe proiectul european, pentru a găsi noi soluții creative, noi idei și sperăm să avem o dezbatere foarte interesantă. Mulțumesc pentru atenție! Și acum domnul Ziga, Ministrul Economiei. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, în primul rând, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la comisia dumneavoastră ca să vă prezint pre prioritățile președinției slovace. Mă bucur și sunt onorat că am șansa de a participa la un moment atât de important pentru Slovacia. Este prima dată când suntem la președinția Consiliului Uniunii Europene. Cetățenii europeni trebuie să se afle în centrul agendei Uniunii Europene. Și ținând cont de acest lucru, eu cred cu tărie că putem să uh, avem rezultate bune împreună. Cred că este vital să cooperăm cu Parlamentul European, care este unul din colegiuitori și să căutăm soluții comune europene benefice pentru cetățenii și întreprinderile din întreaga Uniune Europeană. Crearea unei piețe unice aprofundate și uh, mai echitabile va fi esențială pentru a crea noi locuri de muncă, a promova productivitatea și a garanta un climat atractiv pentru investiții și inovație. Europa poate face diferența dacă transpune piața unică digitală în realitate, dacă aprofundează piața unică pentru bunuri și servicii și dacă de, folosește potențialul pentru creștere, creare de locuri de muncă și inovare. Și în acest sens, Comisia dumneavoastră, Comisia INCO, este un partener important pentru noi. Recent am avut onoarea de a mă întâlni cu uh, reprezentanții ai Parlamentului cu mulți deputați la Bruxelles și la Strasburg și aștept cu nerăbdare să continuăm această cooperare rodnică. La reuniunea de astăzi aș dori să prezint în primul rând principalele priorități ale președinției slovace în domeniul concurenței, competitivității. Apoi am să vă mm, explic uh, principalele subiecte care ne preocupă pe noi în acest domeniu și să vă prezint prioritățile slovace în domeniul pieței interne și a protecției consumatorilor. Noi dorim o agendă pozitivă cu soluții sustenabile o Europa puternică pe plan economică, economic și o piață, modernă, o piață unică modernă sunt printre prioritățile principale ale președinției noastre. Aceste subiecte vor fi um, motivate de trei principii interconectate. În primul rând, să obținem rezultate concrete. Noi vrem să demonstrăm cetățenilor UE că proiectul uh, european comun că proiectele comune europene au un impact asupra calității vieții în bine. În al doilea rând, vrem să depășim fragmentarea vrem să ne, și vrem să ne concentrăm asupra cetățeanului. Capacitatea de a obține rezultate specifice este cheie pentru a apropia Uniunea Europeană de cetățeni. Președinția slovacă speră să recâștige încrederea cetățenilor în proiectul european comun. Ca ministru al economiei vreau să vă prezint principalele noastre priorități în domeniul competitivității, pieței unice și industriei. În domeniul pieței unice și al protecției consumatorilor dorim să continuăm aprofundarea pieței unice și a pieței unice digitale. Piața unică pentru bunuri și servicii stă în centrul competitivității Europei. De când a fost creată în 1993, aceasta este forța motrice a uh, concurenței creatoare de prosperitate din Europa, a inovării, a ocupării, a creșterii întreprinderilor și a um, lărgirii paletei de opțiuni pentru consumatori pe piața europeană. Știm că este necesar să se recâștige încrederea consumatorilor în piața unică, știm că ei trebuie motivați să facă tranzacții transfrontaliere, de aceea salutăm propunerile Comisiei anunțate în strategia pieței unice, și ne luăm angajamentul să facilităm procesul de negociere pe propunerile individuale. Mă bucur că pot prezida reuniunile Consiliului Competitivității în președinția noastră și să contribuie astfel la aprofundarea pieței unice și la crearea pieței unice digitale. În timpul președinției noastre vom pune accentul pe următoarele dosare legislative. Dorim să înlăturăm obstacolele în calea comerțului electronic. La fel, geoblocarea nejustificată, care nu permite consumatorilor online să aibă acces și să cumpere produse și servicii din, de pe site-uri din alte state membre. Noi dorim să obținem o abordare generală la Consiliu în noiembrie. De asemenea, dorim să facilităm discuțiile și să obținem o abordare generală privind regulamentul de cooperare în domeniul protecției consumatorilor. Este esențial să ne asigurăm că regulile pieței unice sunt puse în aplicare mai bine, mai inteligent și mai rapid. Și trebuie să punem accentul pe barierele care provoacă cele mai mari distorsiuni. Vrem să obținem progrese la Consiliu și pe alte dosare care vor fi depuse în următorul semestru. De exemplu, să reformăm procedura de notificare în cadrul directivei serviciilor, apoi instrumentul de informare pentru piața unică și pașaportul serviciilor, care poate simplifica prestarea de servicii de către întreprinderi în alte state membre. Este un instrument foarte important. În cele din urmă, uh, în plus, Uh, vom uh, facilita discuțiile din Consiliu pe dosare nelegislative, cum ar fi economia colaborativă. Economia bazată pe colaborare, pe cooperare, se dezvoltă rapid. Pe măsură ce aceasta se instalează în Uniunea Europeană, autoritățile naționale, locale și europene răspund prin diferite acțiuni reglementative. Este o abordare fragmentată la noi modele de afaceri care creează nesiguranță pentru operatorii tradiționali și pentru noi prestatari de servicii și poate să uh, distorsioneze inovarea, să perturbe crearea de locuri de muncă și de creștere. Rolul nostru este să creăm un mediu reglementativ cât mai echitabil și uh, mă bucur să văd că și dumneavoastră aveți angajamentul de a consolida piața unică și salut alocarea noilor dosare prezentate de Comisia Europeană în mai Uh, comisiilor și grupurilor politice din Parlamentul European. Criza recentă din sectorul uh, siderurgic și uh, vocile care se aud tot mai des din alte sectoare industriale ne arată că în Europa nu reușim totdeauna să oferim cel mai bun cadru reglementativ și cel mai bun mediu de afaceri pentru dezvoltarea industriei. Credem că industria trebuie să joace un rol crucial în economiile noastre, pentru că este unul din principalii uh, actori care oferă ocupare la nivel regional. În plus, președinția noastră va promova obținerea unui obiectiv politic stabilit de Comisia Europeană, și anume ca 20% din PIB-ul european să vină din industrie. Și pentru asta ne vom concentra pe trei domenii specifice. Modernizarea industriei, mainstreamingul com competitivității și atenția acordată industriilor energofage, inclusiv industria siderurgică. De asemenea, statutul de economie de piață acordat Chinei va fi pe ordinea de zi. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, doresc să subliniez faptul că un mediu reglementativ bine pus la punct este o precondiție esențială pentru o funcționare bună a pieței interne și uh, o precondiție pentru creștere și ocupare în Europa. Trăim într-o lume caracterizată de uh, evoluții tehnologice și digitale rapide și de soluții inovatoare. Acestea presupun și noi provocări pentru decidenții politici. De aceea avem nevoie de legislație flexibilă, adaptată la viitor și care să permită inovare în continuare. Este esențial pentru creșterea noastră economică să ne concentrăm pe calitatea regulamentelor și reglementărilor europene, care trebuie să fie adecvate și să nu impună poveri uh, inutile întreprinderilor. În același timp, trebuie să protejăm drepturile consumatorilor, interesele angajaților, mediul și sănătatea publică. În timpul președinției slovace, agenda pentru o mai bună reglementare se va axa pentru uh, adaptarea la viitor a legislației și pe uh, posibilitatea de inovare. După concluziile Consiliului din mai 2016 privind o mai bună reglementare, dorim să facilităm și un schimb de bune practici și să implementăm și ce mai este de implementat la acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. În încheiere, mă bucur foarte mult că am avut șansa de a prezenta prioritățile slovace la comisia dumneavoastră și de a vă informa cu privire la planurile noastre de viitor. Știu că Comisia INCO lucrează activ și pe multe alte dosare cum ar fi revizuirea directivei armelor de foc, omologarea tip, eh, livrarea de colete, substanțele de fertilizare, politica vamală și altele. Președinția slovacă și colegii mei eh, vor eh, face toate eforturile pentru a continua la modul constructiv lucrul pe aceste dosare. Dorim să ne aducem contribuția la o mai bună legiferare, vrem să fim pragmatici, să ne concentrăm pe proiecte care aduc beneficii directe cetățenilor UE pentru a recâștiga încrederea în proiectul european. Vrem să fim un partener solid care să susțină Uniunea Europeană și să promoveze piața unică. Ca să ne atingem obiectivele, ne bazăm pe cooperarea cu președințiile uh, din țările de jos și din Malta și doresc să mulțumesc colegilor din țările de jos pentru eforturi și pentru cooperarea foarte reușită. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să închei și aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră și mă interesează foarte mult opiniile dumneavoastră referitoare la președinția slovacă și la ambițiile sale și aștept și întrebările dumneavoastră. Republica Slovacă și colegii mei sunt uh, gata să facă toate eforturile pentru a oferi rezultate pozitive și concrete în domeniul competitivității UE și în alte domenii unde e nevoie de progres. Mulțumesc pentru atenție! Um, da, ați acoperit atât de multe subiecte. Mai întâi vom avea orator din partea grupurilor politice. Mai întâi Andreas Schwab. Mulțumesc, domnilor miniștri, domnule Pellegrini, domnule Țiga. Ați prezentat uh, ce intenționează să facă președinția slovacă în următoarele șase luni, ce trebuie să realizeze și vă urăm mult succes. În numele grupului PPE pot să vă spun că avem foarte mulți colegi care participă foarte activ la munca legislativă, vor fi implicați și în următoarele luni și doresc să colaboreze cu dumneavoastră și au nevoie de sprijinul dumneavoastră. Și nu doresc să mă lungesc prea mult um, și mai bine vă pun câteva întrebări concrete, dacă îmi permiteți. În primul rând, domnule Peregrini, Ați vorbit despre pașaportul serviciilor și despre directiva privind uh, notificarea pentru uh, uh, prestarea de servicii. Nu avem încă propunerile, înțeleg că ați avut discuții uh, aprofundate și că știți mai multe. Eu sper să ajungeți la un acord în Consiliu. Credeți că după discuțiile dumneavoastră preliminare mandatul poate să ajungă la o formă pozitivă? ca să putem simplifica în continuare piața unică pentru servicii, ca să poată fi uh, oferite servicii transfrontalier cât mai simplu? Și apoi, uh, încă o întrebare, domnule Pellegrini, ați uh, vorbit despre foarte multe proceduri, o gamă întreagă de proceduri. Eu cred că piața unică digitală presupune în primul rând că suntem dispuși în cele încă 28 de state membre, poate curând și mai multe, dacă în Balcan lucrurile merg în direcția cea bună, deci că în aceste state membre suntem dispuși să renunțăm la acțiunile individuale naționale și să încercăm împreună să oferim consumatorilor, dar și întreprinderilor, un cadru juridic unic care să permită um, aceleași condiții pentru 500 de milioane de cetățeni. Domnule Pelegrini, am mai avut discuții destul de dure, uh, sunt subiecte politice dificile. Cam cum uh, priviți dumneavoastră situația din Consiliu în acest sens? Și oricum vreau să vă urez mult succes tuturor. Dante. Domnul Dante, mulțumesc, domn președinte, și eu la rândul meu vreau să mulțumesc uh, vicepremierului și colegului său, domnul Țica, pentru aceste prezentări. Aș dori să urez mult succes președinției dumneavoastră. Suntem foarte uh, bucuroși de faptul că o țară care a aderat uh, recent uh, asigură pentru prima dată o astfel de președinție a Consiliului. E clar că Bun, poate nu aveți experiență, însă puteți veni cu acea privire nouă pe care uh, o poate avea o țară care încă nu a deținut președinția. Și avem multe speranțe. Aș vrea să insist asupra câtorva elemente pozitive. Ați uh, spus că doriți să vă angajați foarte mult pe pachetul piața internă și constatăm faptul că și la Consiliul există dorința de a lucra pe toate aceste dosare care țin de piața internă. E ceva pozitiv. Știu că, în mod obiectiv, uh, nu va fi și posibil să obținem absolut toate rezultatele scontate uh, pe durata semestrului uh, președinției dumneavoastră. Și de altfel aceasta e oarecum și uh, ghinionul fiecarei președinții, între ghilimele, pentru că durează doar șase luni. Dar vă spun asta pentru că am avut și noi președinția pe cea de-a doua, în cel de-al doilea uh, semestru al anului trecut. Deci întotdeauna, operativ vorbind, e foarte greu să obții rezultate în a doua jumătate a anului, comparativ cu prima jumătate a anului, atunci când deții președinția. În fine, dorim să Mulțumim domnului Zica pentru cele spuse referitor la industrie. Este important să continuăm să considerăm Europa ca și un teritoriu care în continuare produce, e productiv. Economia colaborativă, de asemenea, este un subiect foarte important și vă mulțumesc pentru că l-ați abordat. Faptul că și Consiliul, după comisie, dorește să se aplece asupra acestui dosar este o veste foarte bună e ceva absolut uh, esențial. Și rețin cele spuse de dumneavoastră, domnule ministru, și anume că nevoie de o armonizare sporită în materie de legislație la nivel european. Bun, ieri noi am discutat pe, de, pe durata unei dezbateri în comisia noastră despre acest subiect, pentru că tocmai asta vrem să evităm, ca pe viitor să avem 28 de, de piețe diferite în, dom, în uh, sectorul acesta al economiei colaborative. Acum, dacă și la Consiliul se dorește să se lucreze pe acest acest dosar va fi ceva foarte util și pentru lucrările pe care le desfășurăm noi aici în Parlament. Apoi, aș mai dori să mai subliniez două puncte pe care nu le-ați evocat în prezentările dumneavoastră, dar uh, dincolo de noile dosare, dincolo de noile obiective, mai sunt și dosare mai vechi ce au fost lăsate așa un pic deoparte și care cred eu că ar trebui să fie reluate în discuție, printre care e și dosarul referitor la supravegherea piețelor și dosarul referitor la protecția consumatorilor. Știți foarte bine că la articolul 7 și la dezbaterea referitoare la eticheta Made In, de, sunt dezbateri aprinse, sunt dezbateri importante și știm foarte bine că acolo Consiliul este dezbinat Uh, cam așa, împărțit jumătate-jumătate. Deci noi sperăm că președinția dumneavoastră va fi în măsură să depășească acest moment critic. Apoi, indicațiile geografice. Uh, Parlamentul European s-a exprimat deja cu o mare majoritate pe acest subiect și noi ne dorim ca și Comisia să vină cu o propunere legislativă pe aceste indicații geografice. Să sperăm că și Consiliul va merge în aceeași direcție. Mulțumesc din partea ECR, domnul Zulic. Thank you very much, Vicky. I will continue in Slovak. Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán minister, to... Mulțumesc. Voi continua limba slovacă. Mulțumesc, stimați miniștri. Vreau să vă salut pentru prezența aici în Parlamentul European și mai ales în comisia noastră IMCO. În numele meu și în numele grupului uh, politic ECR vreau să vă urez bun venit. Republica Slovacă deține acum președinția pentru prima dată și este o șansă, o adevărată șansă să demonstrăm Europei că suntem o țară care consideră Europa ca și o șansă mai bună, pentru o, șansă, pentru o viață mai bună. Programul președinției este unul ambițios și văd că avem oameni de calitate care lucrează pe aceste subiecte, care sunt necunoscuți aici la Bruxelles, dar pe care îi cunosc de acasă. Și apreciez curajul Slovaciei în domenii precum ar fi migrația, în care dumneavoastră ați avut o poziție foarte clară în ceea ce privește protecția frontierelor Schengen. Acum, dacă e să vorbim despre competențele comisiei noastre, IMCO, aici avem un punct în comun, care este de altfel și o prioritate, și anume piața unică, piața unică digitală. Și cred că și sectorul energetic, de asemenea, poate fi unul de viitor, cu atât mai mult cu cât domnul Șefcovic este comisarul nostru, slovac, și este responsabil cu energia. Dar observăm că situația nu e chiar roză. Avem și nori. Pentru că domnul Caliniac, ministrul de interne, eu, de fapt, inițial nu vreau să vorbesc despre problemele acestea interne și tocmai de aceea, săptămâna trecută, am vorbit doar despre președinția noastră. Dar, în fine, situația s-a schimbat și situația e acum de așa natură încât, în momentul de față, acum, ministrul nostru de interne este sub banchetă. Dar este investigat, anchetat de acele forțe de care, de, care, de fapt, depind de portofolul sau de competențe. Și ieri s-a menționat că e vorba de un caz de corupție referitor la ministrul de interne și chiar am auzit și despre anumite legături cu oameni de afaceri, oameni care l-ar fi plătit pentru anumite servicii. Însă Intervine doamna președinte. Da, înțeleg ceea ce doriți să spuneți, însă vă puteți limita doar la întrebări pe care eventual ați dori, ați dori să le adresați uh, legate competențele Comisiei noastre IMCO. Takže, moja otázka je, pan Pellegrini, vy ako? Da, uh, am o întrebare către domnul Pellegrini. Dumneavoastră sunteți vicepremier și sunteți și vicepreședinte și mă întreb ce veți face când în programul președinției se spune că de fapt vom lucra împotriva, vom, vom depune eforturi în lupta împotriva evaziunii fiscale? Cred că e un subiect important, nu? Poate că unii, unora nu le place subiectul, dar trebuie totuși abordat. Da, mulțumesc. Am înțeles ce vreați noastră să spuneți, însă vă rog întotdeauna să respectați timpul alocat și să încercați să nu depășiți sfera de competență a comisiei noastre în întrebările pe care le adresați. Bun, întrebările trebuie să fie adresate la momentul potrivit, la locul potrivit. Mulțumesc. Și acum are cuvântul Caia Calas. Eu am să mă limitez doar la competențele noastre. Mulțumesc. Mulțumesc celor doi miniștri pentru prezența dânșilor astăzi și am două întrebări. Mai, apoi, mai întâi, în ceea ce privește economia colaborativă. Știu că acest lucru va fi discutat la Consiliul pentru Competitivitate pe 29 septembrie și avem anumite linii directoare. Acestea nu au valoare dacă nu și sunt utilizate de statele membre ca și linii îndrumătoare. Ar putea președinția să se angajeze că vom avea o declarație în sensul de plin al cuvântului asupra faptului că a, în, vor fi incluse în concluziile Consiliului și că deci aceste linii îndrumătoare vor trebui să fie și aplicate de către statele membre, fără de care nu au niciun fel de valoare. Deci, dacă ne dorim să punem cetățeanul în centrul preocupărilor noastre, e clar că e nevoie de un astfel de angajament. Toate statele membre trebuie să poată să lucreze pe această abordare europeană. O a doua întrebare, referitor la uh, vămii. Dumneavoastră ați spus că în Uniunea Europeană, în ciuda Uniunii Vamale și în urma diferitelor uh, măsuri de facilitare, dacă o întreprindere încalcă legurile, nu există o abordare coerentă, unitară. Deci nu există aceleași condiții de tratament și deci o distorsionare a concurenței, ceea ce înseamnă de asemenea că ar trebui să ne îndeplinim și angajamentele în cadrul OMC, Organizația Mondială a Comerțului. Deci noi ne-am adoptat o poziție referitor tocmai la aceste sancțiuni și încălcări ce trebuie aplicate la nivel vamal. Și avem și un punct referitor la statele membre. Și mă întreb dacă, eventual, președinția slovacă își dorește să, abord- să aibă o abordare constructivă pe acest dosar, asemănătoare cu cea a președinției italiene. Mulțumesc! We've got six more speakers. Și mai avem încă șase oratori pe listă și v-aș ruga să nu depășiți fiecare două minute maxim și în așa fel încât ministrii să aibă timp să și răspundă. Mai întâi domnul Mastalca. Thank you. Mulțumesc. Paní předsedající, já to scusim. Eh, za prvé bych chtěl také popřát. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să urez mult succes președinției slovace au o echipă extraordinară pentru președinție și Bun, au și ei câteva probleme în intern care în mod clar vor fi rezolvate. Acum, în ceea ce privește intervențiile dumneavoastră, aș vrea să știu care sunt planurile pentru președinția slovacă în domeniul economiei colaborative. Sisteme diferite care există în statele membre. Mă întreb dacă acestea vor fi în continuare o sursă de fragmentare pentru piața aceasta a economiei colaborative în Uniunea Europeană. Deci, întrebarea mea este următoarea. Ce planuri are președinția slovacă în ceea ce privește pașaportul serviciilor? Poate repet și alte întrebări adresate de colegi, însă mai am și o întrebare pentru domnul Pellegrini. Planul acesta uh, pentru e-guvernanță va fi în beneficiul cetățenilor, va fi în beneficiul Uniunii Europene și cum anume președinția slovacă evaluează libera circulație a datelor, care este viitorul acestui sector, care sunt activitățile pe care președinția le va desfășura în domeniul cibersecurității. Mulțumesc! Olga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 prim-ministru, domnule ministru, vreau să vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră, pentru prezență și vă urez mult succes încă de pe acum pentru președinția dumneavoastră. Da, au fost abordate foarte multe subiecte și e clar că așteptăm să cooperăm pe ele. O observație generală. Salut faptul că una din prioritățile dumneavoastră reprezintă întărirea încrederii în rândul consumatorilor, indiferent de statul membru de origine și lupta împotriva discriminării ar trebui să fie parte integrantă a agendei dumneavoastră de lucru în ceea ce privește, spre exemplu, geoblocarea pe care ați menționat-o, uh, în ceea ce privește abordarea generală față de această piață digitală. Eu sunt raportor în ceea ce privește regulamentul referitor la cooperarea pe protecția consumatorului și salut cele spuse de domnul uh, viceprim-ministru și anume ca și obiectiv al președinției și anume să obțină o abordare la nivel de Consiliu în următoarele luni. Consumatorii trebuie să fie în măsură să beneficieze de pe urma cooperării acestea consolidate cât mai repede cu putință. Intenția mea este să lucrez foarte mult pe acest subiect aici în Parlamentul European și știu că vom avea progrese și pe un alt dosar, și anume accesul, îmbunătățirea accesului pentru persoanele cu dizabilități. Și această propunere va duce la o întărire a încrederii cetățenilor în piața unică și în proiectul european. Aș mai avea încă două întrebări. Acum două zile am mers la Bratislava și am participat la o conferință internațională uh, pe lupta practic, pe lupta împotriva practicilor ilegale în lanțul alimentar. Și acum întrebarea mea este să vedem, uh, noastră lucrați pe o inițiativă specifică în acest domeniu, pentru că știți că Parlamentul European și Comisia noastră a adoptat un raport deosebit de important tocmai care are drept scop să promoveze condiții echitabile în lanțul alimentar. Și ultima mea întrebare. Sper că veți avea ocazia să vă pronunțați și pe diferitele calități ale produselor alimentare pe diferitele pieți, ceea ce de asemenea o sursă de îngrijorare pentru consumatori. Mulțumesc. Ivan Stefanic. Thank you very much, Madam Chair, and thank you to both ministers for presenting our priorities. Domnul Stefaneș, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc celor doi miniștri pentru prezentarea priorităților președinției slovace. Domnule viceprim-ministru, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea priorităților și cred că da, în domeniul economic sunt niște poziții foarte bune, foarte apreciate, Sublini, apreciez accentul pe care l-ați pus pe dorința de a face în așa fel încât să înregistrăm progres pe piața unică digitală. Aceasta este o prioritate pentru noi la IMCO, dar și la Comisia INTA și apreciez de asemenea și uh, accentul pus pe geoblocare. Așa că, domnule Pellegrini, aș vrea să știu care este calendarul dumneavoastră pentru a lupta împotriva geoblocării? Care ar fi eventualele riscuri și pericole care ne pândesc? Pentru că eu cred că aici, da, e vorba de o prioritate cheie, tocmai pentru a construi, într-adevăr, o piață unică digitală la nivel de Uniunea Europeană. Apoi, am apreciat foarte mult și felul în care ați subliniat uh, dorința dumneavoastră de a îmbunătăți comerțul electronic, de a înlătura obstacolele și barierele. Uh, obstacole cum ar fi, spre exemplu, diferite metode de înregistrare și de percepere a TVA-ului în statele membre. Uh, asta ține de armonizare și aș vrea să știu dacă președinția slovacă se va aplica asupra, apleca asupra acestor subiecte. Apoi, o metodă unificată, armonizată pentru înregistrarea, pentru perceperea TVA-ului. Ar fi un lucru de dorit. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Grapini. Uh, și eu uh, le urez bun venit uh, vicepremierului și ministrului economiei. Uh, mi-a plăcut tot ce au spus, nu o să mai consum timp. Îi felicit pentru agendă și pentru ambiție. Cunosc bine țara dumneavoastră, mi-am făcut concediile acolo, știu uh, ce popor ambițios sunteți. Vreau câteva uh, întrebări să vă pun. Ați spus, domnule vicepremier, că aveți niște patru căi uh, principale, între care ați spus doriți să faceți sistemul migrației și de azil sustenabil și um, să vedeți cum angajăm la nivel global Uniunea Europeană. Vreau să vă întreb concret aici, dacă puteți să detaliați, cum gândiți, care e punctul dumneavoastră de vedere ca sistem, pentru sistemul de migrație și azil și da, uh, noi, piața internă a Uniunii Europene, depindem foarte mult de acordurile comerciale externe și avem acum uh, pe rol ttip avem uh, China, statut economie de piață, care e punctul dumneavoastră de vedere aici? Și ultima întrebare, pentru domnul vicepremier este cea legată de imaginea Consiliului. Cred că știți că instituția noastră e privită așa, ca un blocator. Vreți să schimbați pe președinția dumneavoastră imaginea Consiliului, să nu mai existe atât, bloc, atât de mare blocaj în, in, între instituții? Pentru domnul ministru al economiei, uh, sunt de acord cu tot ce ați spus și cu prioritățile pe care le puneți. Vreau să vă întreb concret pentru că ați vorbit de uh, industria energofagă. Care e punctul, care e punctul de vedere uh, al dumneavoastră pe perioada de președinție vis-a-vis -vis de mixul energetic pe care și l-a propus Uniunea Europeană? Apoi, în, cum susțineți dumneavoastră, cum vedeți susținerea IMM-urilor, dacă sunteți de acord că noi am propus, eu am propus ca vicepreședinta uh, intergrupului pentru IMM-uri, de exemplu, o strategie pentru internaționalizarea IMM-urilor. Ce gândiți în acest sens uh, dumneavoastră pe perioada de mandat? Mulțumesc! M-am încadrat, Vicky. Rosathon. Um, thank you very much, Vicky. Uh... Mulțumesc, Vicky. Am apreciat foarte mult ideea de a bunătăți imaginea Consiliului. <laughs> Sorry, I interrupted you slightly, but this is very true um, that we complain every now. E adevărat că ne mai plângem uneori că ne facem planuri ambițioase pentru Europa, apoi vin miniștri la Parlament, vin să ne viziteze și noi tragem de ei în toate direcțiile, încercăm să obținem tot ce putem pentru țările noastre, pentru cetățenii noștri, dar Sperăm în continuare că președinția slovacă va fi mai altfel, va fi diferită și mai europeană. Vă doresc să mergeți în această direcție și cu succes. Am auzit astăzi aici că e foarte important să distribuim această idee a pieței unice digitale în publicul larg. Cred că acest tip de comunicare socială e foarte importantă și dacă aveți uh, nevoie de ajutor în acest sprijin, uh, trebuie să vă spun că și noi pregătim o metodă mai bună de comunicare cu publicul larg, pentru că știți și Vicky știe cel mai bine, uh, apropo de cetățenii britanici care au votat fără să știe ce votează pentru ieșirea din Uniunea. Deci, pentru succesul comunicării trebuie să ne mobilizăm, iar piața unică digitală este unul dintre cele mai bune mijloace care ne pot permite acest lucru, să promovăm Uniunea Europeană. Ați uh, menționat uh, chestiuni foarte importante pentru cetățeni, uh, ați menționat beneficiile tangibile pe care le pot avea precum livrarea pachetelor, uh, probleme legate de TVA, cu care se confruntă foarte multe societăți, uh, care nu sunt TVA-ul nefiind încă armonizat, uh, taxele de roaming acum pe ultima sută de metri, încă convorbirile transfrontaliere în Uniunea europeană și SMS-urile sunt foarte scumpe. Deci astea sunt chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm. S-a vorbit despre blocarea geografică, geoblocking. Ai, aș vrea să știu uh, care e părerea dumneavoastră în legătură cu uh, faptul că, poate, deși pare ambițios acest document, uh, Mm, privind o blocare, uh, pare ambițios, dar nu este suficient de ambițios în ceea ce privește mm, accesul la conținut digital. Nu aveți cumva impresia că această propunere privind geoblocarea poate fi îmbunătățită, că nu e suficient de ambițioasă? Mulțumesc! I'm going to ask the last question. O să pun ultima întrebare eu însă, dat fiind faptul că sunt uh, britanică, uh, trebuie să mă refer la elefantul din încăpere, Brexit. Uh, m-am bucurat că vorbiți despre o economie europeană, modernă și prietenoasă atât cu cei care o practică, cât și cu uh, consumatorii, trebuie să ne asigurăm că economia se adaptează erei digitale. Asta încercăm să facem noi aici. Și știu că există legături foarte strânse economice între Marea Britanie și multe state europene, mai ales uh, în uh, ceea ce privește uh, furnizarea de linii industriale și dacă Brexitul uh, ridică noi bariere în calea acestor relații economice, nu va fi în interesul niciuneia dintre economiile noastre. Ca să avem o economie inovativă, avem nevoie de savanți, de cercetători și ne temem că nu vom putea să le oferim acestora un mediu bun pentru a lucra și atunci vor pleca nu în altă parte în Europa, ci în altă parte în lume. V-aș întreba cum vedeți și o întrebare destul de amplă sau răspunsul e destul de amplu. Cum credeți că cooperarea economică, schimburile de bunuri și servicii în lumea fizică și cea virtuală, cum credeți că aceste relații pot continua între Marea Britanie și Uniunea Europeană după Brexit și cum eu și alți um, europarlamentari care încă vom fi aici uh, am putea să pregătim terenul pentru uh, ca relațiile comerciale să fie uh, în continuare bune. Puteți să răspundeți în orice ordine doriți. Mulțumesc pentru întrebări. O să continui în limba mea maternă, slovacă. Da, văd, vážení pani poslankine, vážení pani poslanci, mi dovolte eh, distinși membri ai Parlamentului European, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru eh, atitudinea constructivă, cu excepția unui parlamentar care e de la noi din țară. Mă bucur uh, că ați înțeles cu toții importanța temelor moderne care ne preocupă în această eră digitală și mă bucur de asemenea că vă concentrați asupra unor chestiuni foarte complicate și uh, care sunt în același timp uh, indispensabile pentru a merge înainte din punct de vedere economic. S-a vorbit aici despre o creștere a reputației Consiliului și a uh, proiectului european în general. Credem că e foarte important acest aspect și îmi cer scuze pentru comentariu poate uh, care nu este la, la obiect. Vreau să-l informez pe domnul uh, Sulic care sunt subiectele și de ce, care se discută acum la Parlamentul European. În loc să în loc să vorbească despre uh, faptul că vorbim în limba engleză, ar trebui să se concentreze asupra temelor care ne preocupă. sau uh, asupra imaginii pe care o, o proiectează instituțiile europene, pentru că, dragă colega, ați uh, făcut uh, observații în legătură cu uh, chestiuni de imagine eu v-aș atrage atenția asupra dezbaterilor care au loc aici. Putem să rezolvăm aceste chestiuni pe scena politică internă. Dacă doriți să comentați pe teme de politică internă, trebuia să rămâneți în Parlamentul Național. Acum Trebuie să spun că în chestiunea pieței unice, unice digitale trebuie să ne mișcăm repede pentru că domeniul uh, tehnologiilor digitale se mișcă într-un uh, ritm uh, foarte rapid și trebuie să avem strategii foarte bine puse la punct pentru a face față vitezei schimbărilor. Era digitală va evolua enorm în următorii 2-3 ani și trebuie să avem capacitatea să ne adaptăm și noi foarte rapid pentru că nu putem să mm, ne permitem să discutăm ani de zile. Uh, dacă o mașină de spălat care conține un, uh, un program de calculator este un bun fizic sau un bun uh, virtual. Nu are niciun sens această discuție și nu interesează pe nimeni. Deci trebuie să evităm discuțiile sterile și să încercăm să venim cu uh, rezultate tangibile pentru cetățeni. Domnul Schwab uh, a pus punctul pe ei pentru că în cadrul pieței unice digitale va trebui să um, eliminăm anumite competențe uh, naționale și să uh, nu avem în continuare 28 de standarde la nivel național, ci unul singur armonizat. Iar competențele unele dintre ele trebuie să revină la nivel european. Ideea este să nu pierdem uh, ritmul, să nu pierdem, uh, să nu rămânem în urmă față de parteneri sau concurenți din uh, Statele Unite sau din alte părți. Trebuie să găsim soluții inovatoare și vedem că multe dintre ele se aplică, ele sunt rezultatul cercetării muncii cercetătorilor europeni și deja prin formă în alte părți ale lumii, precum Statele Unite. Pentru că acolo lucrurile sunt mai simple, uh, sunt mai simple de pus în aplicare decât aici. Dacă vorbim despre planurile în legătură cu guvernul electronic, cu uh, siguranța informatică, am să încep cu siguranța informatică pentru că este o prioritate vitală ca să îmbunătățim uh, nivelul de viață al cetățenilor noștri care uh, vedem că viața lor depinde tot mai mult de mediul, mediul digital și este de aceea vital să creăm mai multă încredere în această sferă. Cetățenii trebuie să aibă încredere în furnizorii lor de servicii, să fie sigur că nu li se fură uh, datele personale, că nu se abuzează de datele lor personale, că nu li se răpește identitatea. Acest lucru, deci, este foarte uh, important nu numai din punct de vedere fizic, cât uh, fizic pentru statele membre, cât și pentru fiecare cetățean în parte. Trebuie să protejăm datele care sunt stocate în uh, sisteme cloud uh, și, deci, vom trata aceste aspecte în concluzii ale Consiliului. Libera circulație a datelor, free flow uh, of data. Aici uh, cred că trebuie de asemenea să discutăm, uh, pentru că sistemul este similar libera circulație a persoanelor, serviciilor și bunurilor în Uniunea Europeană. Aici vom avea de-a face cu volume uriașe de date care trebuie să circule liber în Uniunea Europeană foarte curând. Cât privește guvernanța electronică, da, e un alt domeniu foarte important, iar aici Uniunea uh, Europeană are o sarcină deosebită. Să dau un exemplu, autorităților naționale și administrațiilor de la toate nivelele, care uh, pot folosi uh, sisteme informatice uniformizate, astfel încât să asigure libera circulație a informațiilor, așa cum asigură libera circulație a persoanelor și uh, cred că din nou uh, concluziile Consiliului vor conține recomandări specifice pentru statele membre, astfel încât să eliminăm disparitățile existente în moment în ceea ce privește serviciile electronice de administrație oferite cetățenilor ne gândim cum să abordăm uh, problema Brexit și ce se va întâmpla de acum încolo. Trebuie să respectăm, desigur, voința alegătorilor din Regatul Unit, uh, dar pe de altă parte, asta nu înseamnă că uh, ne oprim deodată din activitate. Trebuie să mergem mai departe. Deocamdată cu 28 de state membre, până când va fi clar dacă Regatul Unit uh, hotărăște să uh, declanșeze procedura după articolul 50, dar cred că acest referendum ar trebui să ne încurajeze să fim mai activi și să reprezentăm uh, Uniunea Europeană într-un mod mai pozitiv și mai convingător pentru cetățeni ca să evit o viitoare fragmentare, să evităm ca acest referendum să aibă un efect de domino să evităm ca liderii <clears throat> naționali uh, să uh, abuzeze de tema Uniunii Europene în uh, scopuri politicianiste. Ar trebui de asemenea să ne gândim cum să folosim mai bine potențialul comerțului electronic și în acest domeniu putem discuta despre um, planurile pe care le avem, dacă sunt sau nu suficient de ambițioase, trebuie să găsim <clears throat> modalitatea de a avea cea mai importantă contribuție, cea mai semnificativă contribuție la evoluția acestui domeniu, care e atât de important pentru IMM-uri. Deci, suntem deschiși pentru discuții, așteptăm propuneri concrete pe care le vom uh, dezbate și vom vedea atunci cum putem îmbunătăți <clears throat> pe mai departe sau cum putem crea noi uh, obiective pentru uh, comerțul uh, electronic. Pe piața unică digitală trebuie să fim însă mai activi și să ne luptăm pentru atingerea obiectivelor în cadrul acestei <clears throat> abordări benevole. Aici trebuie creat nu atât cererea pentru servicii pe piața unică digitală, ci trebuie să consolidăm uh, modalitățile de furnizare a acestor servicii. Apreciez activitatea dumneavoastră la Parlamentul European. Am fost și eu uh, uh ales uh, în Parlament uh, de câteva ori și apreciez ceea ce faceți dumneavoastră aici pentru a promova uh, cauza europeană Cred că împreună trebuie să găsim soluții la toate problemele. Nu uh, trebuie să fim aici pentru a crea tensiuni între instituțiile europene, ci trebuie să venim în sprijinul uh, proiectului european și să ne asigurăm că toate uh, instituțiile europene mm, funcționează la unison și merg, trag în aceeași direcție. Ďakujem pekne. Domnule ministru. Ďakujem pekne všetkým. Și eu aș dori să le mulțumesc tuturor stimaților deputați pentru întrebări. Mai mulți dintre dumneavoastră au pus întrebări similare Aș dori să le răspund, deci, grupat, dacă îmi permiteți. Ca și colegul meu, doresc și eu să uh, mă refer la comentariul domnului Șuliț. Cred că nu a fost util că el a abordat acest subiect. Nu a fost un comentariu constructiv și trebuie să vă spun că acest lucru se vede și în comportamentul dumneavoastră din politica internă. Cred că de aceea ați și plecat din Slovacia și ați venit la Bruxelles, ca să nu ocupați prea mult spațiu pe scena politică din Slovacia. Ați obstrucționat alegerea procurorului general din Slovacia și nu ajutați deloc la președinția slovacă. Noi am dorit să ne referim doar la subiectele europene și uh, îmi cer scuze pentru aceste comentarii. Cred că suntem cu toții de acord că încrederea în Uniunea Europeană depinde de fiecare dintre noi și trebuie să ne asigurăm că facem tot ce putem pentru ca poporul și cetățenii europeni să-și recâștige încrederea în Uniunea Europeană. Haideți acum să trecem la întrebări. Domnul Schwab și domnul Maștalca s-au referit la pașaportul serviciilor și în acest domeniu așteptăm propunerea Comisiei la sfârșitul anului și dorim să cerem Comisiei să uh, vină cu această propunere cât mai rapid ca să putem negocia pașaportul serviciilor în timpul președinției noastre. Pentru că această propunere e una foarte importantă și ar putea să simplifice enorm libera circulație a serviciilor. Credem că este o propunere cheie în ceea ce privește strategia pieței unice și uh, importanța acestei propuneri a fost uh, subliniată și la Consiliul din iunie. Credem că Consiliul din iunie a oferit un mandat cât se poate de puternic pentru ca negocierile să înceapă cât mai rapid dorim și noi să înceapă cât mai rapid, dar trebuie să spun că acum totul depinde de comisie. Deci noi așteptăm propunerea lor cât mai rapid ca să putem începe negocierile. Trei deputați, domnul Danti, domnul Maștalca și doamna Calas, dacă nu mă înșel, au pus întrebări legate de econom economia colaborativă. Uh, Președinția slovacă intenționează să discute acest subiect la Consiliul Concurenței din 29 septembrie și Comisia își va prezenta comunicarea și ministrii vor discuta subiectul la nivel european și de asemenea se va discuta și la nivel uh, național. Sperăm să avem un schimb de experiență între statele membre, de cele mai bune practici, uh, E foarte important să creăm un astfel de mediu ca să atragem investiția din lumea întreagă. Cred că Europa are toate condițiile preliminare necesare pentru a face acest lucru. Noi ne vom strădui să facem tot ce putem ca să motivăm statele membre să aibă o abordare modernă. Așteptăm raportul din proprie inițiativă al Comisiei uh, IMCO cât mai rapid și credem că acesta va uh, îmbogăți discuția privind economia colaborativă în general. Doamna Grapini a pus o întrebare legată de IMM-uri și, de asemenea, s-a referit la statutul de economie de piață pentru China și, de asemenea, a vorbit și despre mixul energetic al statelor membre. În primul rând, în legătură cu IMM-urile. Încă nu avem o propunere legislativă, uh, însă ne vom concentra specific asupra IMM-urilor în președinția noastră, pentru că 75% uh, din toate întreprinderile din Slovacia sunt uh, întreprinderi mici și mijlocii. Și de aceea ne străduim să ne concentrăm asupra unei integrări pe piața internă și vom încerca să ameliorăm mediul de afaceri în Uniunea Europeană în întregime. Și pentru că dorim să fim activi, organizăm o conferință la Bratislava în 20 și uh, în 24 și 25 noiembrie, dedicată IMM-urilor. Și sunteți invitații noștri, dacă doriți să ne vizitați țara, să participați la această conferință, vă așteptăm cu brațele deschise. Acum vorbim despre statutul de economie de piață pentru China. Acest subiect va fi unul uh, dominant pe planul politicii comerciale. Eu am fost membru la Comisia INTA, am discutat și cu cei de la Comisia INTA, care ne-au pus aceleași întrebări. Și nu cred că va fi o decizie uh, de luat la nivelul Consiliului de Ministri. E o decizie care trebuie luată uh, la nivelul liderilor mondiali. Este o chestiune foarte politică și cu siguranță liderii europeni vor avea comentarii de făcut în septembrie, octombrie. Așteptăm poziția Comisiei Europene și nu cred însă că va fi luată o decizie uh, la nivelul ministrilor uh, comerțului. Cred că va fi o decizie luată mai sus. În ceea ce privește mixul energetic, mă bucur că toate statele, inclusiv uh, membre ale Uniunii Energiei, au dreptul la propriul mix energetic. Astfel, statele au posibilitatea de a ține cont de specificul uh, propriu de opinia publică, uh, nu doar în context politic, ci pe plan mai larg. Noi susținem și energia nucleară, mai mult de 50% din energia noastră este din sursă nucleară și restul uh, din surse regenerabile și din cărbune sau din gaze naturale. Noi credem că fiecare stat membru trebuie să ia propriile decizii în legătură cu mixul energetic. Consiliul Ministrilor Energiei uh, a avut loc recent, am discutat toate aceste chestiuni, mixul energetic pentru statele membre. Deci am discutat recent acest subiect. Haideți să vedem acum și alte întrebări. Domnul uh, Danti ne-a pus o întrebare legată de securitatea produselor și de pachetul respectiv, noi uh, știm bine că statele membre au opinii divergente în uh, acest domeniu. Sunt, de fapt, chiar divergențe profunde pe această temă. Și în timpul președinției olandeze s-au purtat discuții care nu au dus la rezultate pozitive. Eu chiar nu cred că există șanse de progres în situația actuală. Noi ne vom strădui să facem presiune asupra Comisiei să vină cu propuneri noi, pentru că în formula actuală cel mai probabil nu vom reuși să facem progrese. Doamna Senalova ne-a pus o întrebare referitoare la protecția consumatorilor și regulamentul aferent. Președinția slovacă va uh, urma pașii făcuți de președinția olandeză în acest sens. Pentru noi e foarte important să facem progrese în ceea ce privește geoblocarea și livrarea coletelor. Acestea fac parte din același pachet care trebuie abordat uh, cât mai repede. Trebuie, sigur, să se lucreze repede, dar să se abordeze subiectul în profunzime, în detaliu, ca să permitem președinției malteze să-și înceapă negocierile cu Parlamentul. Noi am dorit să ajungem la un nivel uh, de la care colegii maltezi să poată începe negocierea cu Parlamentul. Și ultima întrebare legată de Brexit. Uh, doamna președinte a pus această întrebare. Eu cred că dacă nu se declanșează articolul 50, nu avem niciun motiv să discutăm uh, chestiuni uh, deschise. Rămâneți membri în Uniunea Europeană până când începe procesul de ieșire din Uniunea Europeană. Cred că nu are sens să discutăm uh, alte scenarii posibile. Eu cred că va dura ceva timp până când vor începe negocierile. Deci, ce va mai fi peste 5-6 ani nu pot să vă spun acum. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru întrebări și vă urez o după amiază plăcută. Thank you. Thank you. Všetkým sme odpovedali. Meeting starts again at 3. Ne revedem la 3.